God morgon och eh, varmt välkomna till dagens utskottsmöte. Och vi... Bună ziua și bine ați venit la reuniunea noastră din această dimineață. Ne reluăm discuțiile. Vreau să urez bun venit, un bun venit călduros tuturor participanților din această dimineață și vreau mai ales să îi salut pe experții noștri care vor vorbi despre tema care ne va preocupa în această dimineață între orele 9 și 11, respectiv contribuția pe care o aduc politicile Uniunii Europene de promovare a egalității între bărbați și femei la combaterea delinvenței juvenile. Avem un raport din proprie inițiativă pe această temă și Doamna Ana Zaborska este autoarea acestui raport. Din păcate, trebuie să vă anunț o mică modificare în program. Deci, cum spuneam, din păcate, domnul Christian Pfeiffer, domnul profesor Christian Pfeiffer, care ar fi fost primul expert care să ia cuvântul, nu a mai putut să vină astăzi și vă rog să notați această modificare a programului. În rest, sper că vom putea să respectăm ordinea de zi, așa cum a fost ea anunțată. Și acum dau cuvântul doamnei Ana Zaborska, doamna raportor, ca să ne facă o prezentare a documentului său de lucru. Apoi vom da cuvântul experților. Și apoi sper să avem o dezbatere în comun. Deci, acum îi dau cuvântul doamnei Ana Zaborska. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsedníčka. Vă mulțumesc, doamnă președintă, stimați colegi, stimați invitați și eu, personal, vreau să vă urez bun venit la această audiere care își dorește să abordeze chestiunea delinvenței juvenile și a rolului pe care îl pot juca politicile europene din domeniul egalității dintre femei și bărbați pentru a stopa acest fenomen îngrijorător. În documentul meu de lucru mi-am pus mai multe întrebări. De exemplu, îi întreb pe părinții din sală dacă știu unde se află copilul lor acum și îi întreb pe oamenii politici dacă politicile dintre, de egalitate dintre femei și bărbați chiar contribuie la lupta împotriva delinvenței juvenile și la creșterea capitalului uman și social și dacă contribuie la uh, întărirea uh, autorității uh, parentale și a responsabilității părinților față de copii. Legislatorii ar trebui să acorde mai multă atenție acestei chestiuni. În Parlamentul European deja s-au vorbit despre influența femeilor, uh, a familiei și a societății asupra delinvenței juvenile. Era vorba despre raportul Bațeli. Atunci uh, am organizat deja o asemenea audiere și îmi pare rău că domnul Pfeiffer, care a fost prezent în urmă cu trei ani de zile, nu mai poate să vină astăzi. Delivența juvenilă este un fenomen care amenință societatea în întregul ei, din cauza că este vorba despre o foarte mare violență, de multă brutalitate și copiii sunt cei uh, care comit aceste acte foarte grave principalul delict este furtul de proprietate, numai că acești copii nu, nu se mulțumesc să fure ei și uh, ucid sau agresează în mod foarte violent alte ființe umane. Și ne întrebăm, este vina internetului, este vina uh, programelor de televiziune, uh, este vina școlilor sau a familiei. Există mai multe studii de criminologie care sublinează diferitele cauze ale fenomenului, dar, în general, se vorbește despre influența uh, exercitată de mediu și apoi despre uh, personalitatea acestor copii. Dar trebuie să ne gândim ce anume uh, constituie o cauză și ce anume constituie o consecință. Se vorbește, bineînțeles, despre familiile dezbinate, despre lipsa de bani, despre lipsa de afecțiune și de îngrijire părintească. Și din cauza faptului că uh, mulți dintre acești copii sunt ei înșiși copii uh, torturați, bătuți. Acest document de lucru se bazează pe existența unei relații dovedită științific între comportamentul tinerilor care nu pot să accepte autoritatea și nu vor să respecte legile și rolul pe care îl joacă femeile, uh, familia, uh, părinții în general pentru a educa uh, pe acești tineri. Instituțiile uh, internaționale, precum uh, Uniunea Europeană, OCDE, Banca Mondială, Consiliul Europei, au făcut mai multe studii în care subliniază cât de important este rolul pe care îl joacă părinții pentru dezvoltarea uh, copilului, răspunderea lor foarte mare. Și de asemenea se vorbește despre faptul că părinții trebuie neapărat implicați în lupta împotriva delicvenței juvenile. Liderii politici însă se concentrează asupra condițiilor materiale, care bineînțeles că trebuie să atingă un anumit nivel. Dacă vrem ca drepturile și răspunderile să fie respectate, atunci trebuie neapărat să fie întrunite un minimum de condiții materiale și pentru a avea aceste condiții materiale minime nu trebuie să existe niciun fel de discriminare între bărbați și femei, mai ales pe piața muncii. Fără să uh, îi uh, acuz pe părinți, și am subliniat acest lucru pe parcursul întregului document de lucru, vreau totuși să uh, evidențiez cât de important este rolul pe care ei joacă. Dar, încă o dată, nu este intenția mea să îi arăt cu degetul să spun că ei sunt singurii care poartă toată vina. Pentru că delivența juvenilă este rezultatul unei combinații de factori. Acest lucru este subliniat și de Organizația Mondială a Sănătății, care stabilește un model așa numit ecologic, care vorbește despre uh, mai multe uh, niveluri, patru în total, uh, pentru dezvoltarea și integrarea tinerilor în societate. Bărbații și femeii au această misiune dată de mama natură, ca să spunem așa, de a fi mame și tați a acestor copii. Dacă vrem să putem să răspundem acestei provocări pe care o reprezintă tinerii violenți, trebuie, cum spuneam, mai întâi să fie întrunite condițiile materiale minime. Și atunci trebuie să ne întrebăm dacă politica din domeniul egalității între bărbați și femei chiar contribuie la uh, lupta împotriva derivenței juvenile sprijinind uh, părinții pentru că ei se poate să-și asume responsabilitățile. Apoi, trebuie să ne întrebăm care sunt condițiile politice și materiale pe care trebuie să le îndeplinim pentru a uh, evita orice fel de discriminare în societate și pe piața muncii, pentru că numai astfel vom putea să sprijinim dezvoltarea uh, viitoarelor generații. Să nu uităm și uh, partea uh, sentimentală, afectivă uh, din acest fenomen al derivetei juvenile, pentru că mulți dintre tinerii violenți au ajuns astfel din cauza că trăiesc într-un mediu instabil, în familii în care atmosfera este tensionată, plină de, de tensiune, în care nu există afecțiune. Apoi s-a mai spus că delivența juvenilă se poate explica și prin lipsa de coeziune socială, de, se poate exprima și prin dezechilibrele demografice. Mulți tineri sunt influențați de mediu pentru a participa la aceste mișcări violente. Tinerii joacă un rol cheie pentru viitorul nostru. Foarte des, acești tineri care fac parte din, uh, din benzi organizate, criminale, sunt de fapt uh, tineri care nu mai au un viitor, care nu își, mai, nu își vor aduce niciun fel de contribuție la dezvoltarea economică a societății în care trăiesc. Eu am împărțit acest document de lucru în două părți. Mai întâi am vrut să vorbesc despre felul în care uh, instituțiile internaționale abordează chestiunea delivenței juvenile, a capitalului social și a capitalului uman, a răspunderii familiilor. Și arăt cu citate și dovezi din documentele publicate de aceste instituții internaționale cum Uh, există o legătură directă și uh, inalienabilă între familie, răspunderea familiei și uh, combaterea delinvenței juvenile. Deja în anul 2003 um, a existat un raport al Națiunilor Unite care arată cu statistici și dovezi că, indiferent de uh, diferențele culturale și de tradiții dintre țări, dintre națiuni, întotdeauna copiii care uh, au parte de uh, suficientă încadrare din partea familiei și de suficientă atenție din partea părinților sunt mai puțin susceptibili să ajungă uh, uh, um, delicvenți. Și de asemenea, în societățile în care se încurajează o autonomie foarte timpurie și se dă mult prea multă independență copiilor de la o vârstă fragedă, aici uh, um, există o, o probabilitate mult mai mare ca un număr uh, de tineri să ajungă delinvenți juvenil. Și atunci când tinerii, uh, mai ales adolescenții, uh, dau uh, semne că ar deveni violenți, care avea atitudini violente, părinții trebuie să poată să intervină și atunci când se analizează uh, relațiile dintre acești copii și propriilor părinți, se vede că există un deficit afectiv. De asemenea, Uh, s-a observat că există o lipsă de comunicare, o lipsă de modele pozitive în aceste uh, familii. De multe ori părinții lipsesc cu desăvârșire și atunci copiii cu atât mai mult se dedau la activități uh, criminale. Atunci când pun întrebarea cu privire la uh, responsabilitățile pe care trebuie să și le asume părinții, nu o fac numai pentru a învinui familia, ci pentru a explica cât de importantă este să investim în capitalul social și uman. Doamnă președintă, cred că pot să închei introducerea mea aici. Aș vrea să dau cuvântul um, experților noștri și apoi aș dori să am cuvântul în încheierea audierii. Vă mulțumesc! Tack eh, fru Saborska för den här introduktionen. Mulțumesc, uh, doamnă Zapolska, pentru aceste cuvinte introductive. Ați uh, prezentat documentul de lucru pe care îl avem în față și acum avem ocazia să-i uh, ascultăm pe experți, însă înainte aș dori să vă reamintesc că avem la dispoziție un timp limitat, de aceea am alocat 15 minute pentru fiecare expert. Aș dori să dau în primul rând cuvântul doamnei Gudrun Nordborg, expertă pe uh, probleme de gen în cadrul Autorității pentru Despăgubirea și Sprijinirea Victimelor Criminalității din Suedia. Îi urăm bun venit și uh, așteptăm cu nerăbdare să ascultăm prezentarea dumneei. Visions to fight against youth crime. I also want to... Eh, Doresc să vă spun că este vorba aici de aspecte importante. Ah, oh, I'm sorry. I will start again, maybe. Îmi cer scuze, spune vorbitoarea, voi relua pentru că microfonul nu era deschis. Așadar, vă mulțumesc pentru că uh, mi-ați uh, dat cuvântul. Mă numesc Gudrun Nordborg, sunt uh, Uh, formator și lucrez pe lângă autoritatea din Suedia responsabilă pentru despăgubirea și sprijinirea victimelor criminalității. Am fost implicată pe probleme de gen în diferite sectoare. Doresc să mulțumesc doamnei Ana Zaborska pentru uh, ambiția sa de a combate criminalitatea juvenilă. Delinvența juvenilă este vorba de un aspect foarte delicat uh, prezent la toate nivelele, atât mondial cât și în statele membre ale Uniunii Europene. Studiile pe care le-am consultat creează și alte propuneri față de cele prezentate în documentul de lucru. Mă întreb dacă trebuie să ne Uh, axăm pe partea de gen sau pe partea de familie. Dacă este important să analizăm violența din interiorul sau din exteriorul familiei, și aici aș spune că amândouă sunt importante, și o să vă dau și câteva exemple privind reforme și bune practici. De asemenea, uh, am pus și întrebarea care este regula de bază pentru Uh, toată lumea. Prima întrebare. Egalitatea de gen este aspectul cel mai important? Da, Importanța egalității de gen în cadrul familiei este extrem de importantă, mai ales pentru copii și pentru siguranța acestora, în vederea obținerii unui sentiment de respect din partea lor și față de ei un alt aspect. Trebuie să ne axăm pe o familie uh, sigură, deci unde, sentimentele, unde sentimentul de siguranță este prezent sau e mai important să avem o, familie stabilă? Cred că sentimentul de siguranță este cel mai important. Cercetarea arată că dacă există o egalitate de gen în cadrul familiei între cei doi soți, atunci acest lucru creează o familie stabilă. Așadar, dacă punem accentul pe egalitatea de gen, vom avea mai puține cazuri de separare și, bineînțeles, o absență a violenței. Dacă ne uităm la violența în cadrul familiei, eu am o poziție diferită față de document care s-a axat pe violența din exteriorul familiei care afectează, care o afectează pe aceasta. Bineînțeles că uh, este adevărat, însă trebuie să luăm în considerare și violența din interiorul familiei. Sunt convinsă că acest gen de uh, Uh, abordare creează și alte posibilități față de propunerea pe care o avem în față. Cel mai des asistăm la cazuri de violență ale uh, bărbatului împotriva femeii și împotriva copilului sau copiilor în cadrul unei familii. Această violență afectează afectea, îi afectează și pe copiii care sunt numai martori la actele de violență, pentru că uh, și ei sunt implicați în această violență. nu e vorba niciodată de un act de violență care se implice numai pe adulți. Studiile au arătat că aproape în fiecare caz copiii eh, sunt eh, conștienți de situație și asistă, sunt martori ai actelor de violență și această mm, situație este la fel de dăunătoare ca și cea în care copilul este victima principală a violenței. Deci efectele sunt foarte negative. Efectele unei familii violente sau efectele vieții unui copil într-o familie violentă fac ca și uh, copiii să învețe să fie violenți. Ceea ce cauzează de asemenea probleme sociale și probleme de sănătate enorme, precum și uh, costuri pentru persoane și pentru societăți. Așadar, poate o, o recomandare bună ar fi tocmai sprijinirea divorțurilor și a separărilor. Dacă bărbatul uh, violent nu este de acord să se supună unui tratament pentru gestionarea nevoii sale de dominare și de putere. Dacă se înregistrează un divorț, trebuie sprijinită poziția mamei în calitate de părinte după divorț sau după separare, pentru că în caz contrar și copilul se află într-o situație de risc. Dacă ne aflăm într-o situație de violență, uh, iar familia respectivă s-a separat, atunci trebuie luat în considerare și aspectul economic, sprijinul economic de care are nevoie mama și uh, de care are nevoie și copilul. Acesta ar trebui, accentul pe, ar trebui să fie accentul pe care, să pe care trebuie să-l punem și când avem o mamă și un copil într-o situație de risc, trebuie să vedem um, unde sau către ce persoană se direcționează sprijinul nostru, bineînțeles, către persoana non-violentă din familia respectivă. Într-adevăr, cred că există și uh, poziții comune între studiul meu și propunerea pe care am ascultat-o. Este vorba despre reformele uh, necesare. Doamna Zaborska a vorbit despre uh, sancționarea uh, oricei, oricărei uh, violențe în interiorul familiei. Uh, eu vorbesc despre interzicerea uh, pedepselor corporale uh, în 1979, uh, uh, Suedia a fost prima care a mm, adoptat acest gen de poziție. Acum uh, această poziție s-a extins și în alte state cu sprijinul Națiunilor Unite. Și cred că este cel mai important mod de prevenire a criminalității. De asemenea, este foarte important să se discute despre forme alternative de rezolvare a conflictelor. Mm, doream de asemenea să subliniez că o altă reformă importantă este cea a concediului parental, care trebuie să fie acordat în uh, măsura posibilului și uh, mamei și tatălui. Um, Concediul de maternitate este o obligație, există niște reguli foarte clare, însă mm, concediul uh, parental, concediul de paternitate, îmi cer scuze, uh, rămâne numai unul facultativ. Și cred că este important să fie uh, sprijinit și acesta. Aș dori acum să continui uh, cu problemele de gen la alte nivele, uh, de la îngrijirea copilului până la universitate. Aici uh, domeniile sunt așadar foarte variate. Dacă avem tineri care comit infracțiuni, trebuie să ne axăm și pe mediere ca o posibilitate uh, pentru a-i uh, pentru a le explica tinerilor infractori care sunt efectele infracțiunilor pe care le-au comis. În foarte multe țări există acest proces de mediere care se axează pe uh, tinerii delincvenți, pe tinerii infractori. Uh, procesul este realizat de niște profesioniști uh, Um, și îi implică pe acei uh, infractori care au comis o infracțiune, dar care sunt uh, gata să prezinte scuze victimelor. Și trebuie să luăm în calcul efectele sociale ale acestui demers, um, care poate contribui la uh, prevenirea unor acte ulterioare de criminalitate. Și acum aș dori să vorbesc despre o propunere făcută de șeful poliției uh, uh, locale de la Stockholm, o propunere care se axează pe infractorii uh, băieți. Proiectul se numește chiar proiectul băieții. Este prima dată când s-a problematizat acest stereotip masculin al infractorilor. Uh, proiectul se adresează tinerilor, dar uh, își propune să acorde sprijin și părinților, dacă este necesar. Cred că caracterul masculin al infractorilor este într-adevăr o problemă, dar chiar dacă Uh, regula este că un infractor este în general un bărbat, foarte rar mas- caracterul masculin este identificat ca o problemă. Dacă ne uităm la violență și la infracțiuni în general, observăm că, într-adevăr, uh, bărbații și băieții domină statisticile criminalității. Uh, delinvența juvenilă, de asemenea, um, acoperă, de fapt, prin acest termen acoperim, de fapt, infracțiuni comise în general de băieți. Întorcându-ne acum la um, activitățile infracționale, regula nu poate să se bazeze pur și simplu pe caracterul masculin. Trebuie să găsim și o altă normă, altă regulă. Ca alternativă, caracterul feminin. Uh, un profesor uh, spunea că um, trebuie întărit de asemenea și contextul vieții femeilor și trebuie acordate drepturi uh, juridice acestora, fie că sunt exercitate de bărbați sau de femei. Pe, aceste, pe această bază uh, trebuie stabilită și regula feminină, între ghilimele, pe picior de egalitate cu caracterul masculin al infracțiunilor factorilor pe care tocmai le-am evidențiat. Un alt cercetător, de această dată din Statele Unite, s-a concentrat pe aceeași problemă, spunând că în spatele fiecărei legi se găsește experiența de viață a unei persoane. Legea nu precede niciodată viața. Viața este cea care este prima și uh, în politică ca și în istorie uh, și așadar și în legislație, întrebarea se pune ce a cui experiență a dus la crearea unei uh, legi. Se vorbește despre toleranța zero față de violență și, uh, de asemenea, se impune accentul pe uh, Um, experiența femeilor și pe experiența copiilor și pe, deci pe punctul lor de vedere. Vă mulțumesc! Stort tack um, Mrs Nordborg. Mulțumesc foarte mult pentru contribuția dumneavoastră la dezbaterea noastră, doamnă Nordborg. Acum continuăm cu uh, ordinea noastră de zi și voi da cuvântul doamnei Elisa Mana, care este directoarea Departamentului pentru uh, Politici Culturale Censis din Italia. Vă urez bun venit în comisia noastră și aveți cuvântul. Grazie eh, Mrs. Benson, eh, per me è un grande piacere intervenire. Vă mulțumesc, doamna Svensson. Este o mare plăcere pentru mine să mă pot afla astăzi aici alături de dumneavoastră. Reprezint uh, Centrul de Cercetare Censis, care reprezintă tinerii, femeile uh, și se ocupă de politici culturale în general. Am ascultat contribuția fascinantă cu privire la influența diferitelor, diferiților vectori de socializare asupra tinerilor. În ceea ce privește Italia, cred că ne aflăm într-o etapă unică. Și anume, într-o fază în care mass media și conținuturile prezentate la televizor, de exemplu, sunt foarte um, puternice în a influența imaginea femeii în societate. În anii 70, femeile din Italia progresaseră în mod semnificativ. Însă, în ziua de astăzi, televiziunile transmit o imagine foarte stereotipică a femeilor. La Censis și este, a fost ideea doamnei Silvia Costa, uh, noi am uh, elaborat o carte albă uh, numită Femeile și mass media în Europa. Și acest, acest document ne arată cum există diferențe uh, în Italia față de alte state membre. Mai exact, în alte state membre există linii directoare, bune practici, um, menite să promoveze o imagine a femeii um, care corespunde realității femeilor respect, din țările respective. Femeile sunt arătate și ilustrate în programe așa cum sunt ele, cu un loc de muncă, contribuind la dezvoltarea socială și așa mai departe. Din păcate, televiziunile din Italia nu arată femeile în astfel de posturi. Imaginea femeii este uh, doar una uh, legată de un stereotip sexualizat. sunt practic un fel de pipițe care au devenit care au devenit uh, faimoase și care apar la televizor 24 de ore din 24. Iar asta are o influență și asupra relațiilor dintre bărbați și femei. Bineînțeles, simplific uh, totul din motive de timp, doamnă președinte, există și alți factori, evident, dar este foarte clar că în momentul în care vedem constant femeia reprezentată ca un obiect sexual, acest lucru va avea un impact negativ asupra relației dintre sexe realitatea că femeia este o persoană este uh, practic uh, împinsă în fundal. Relația actuală între soți este afectată uh, și relația de putere între aceștia. În plus, este afectată și relația dintre băieți și fete. Relația de putere, mai ales. În plus, este afectată imaginea femeii în general. Este destul de ușor pentru o femeie să um, exercite anumite profesii. Avem foarte multe doctoriți în Italia uh, și în alte profesii. Bineînțeles, am înregistrat progrese în acest sens, dar este dificil uh, pentru femei să ajungă în posturi de, uh, care presupun o mai mare responsabilitate, pentru că viziunea cu privire la femei este uh, aceea de o persoane care acompaniază un bărbat, care îl susține. Și violența, vă întrebați, este foarte clară. Atâta timp cât băieții, când sunt mici, sunt obișnuiți să se uite la femei, nu ca la o persoană, ci ca la un obiect sexual, acest lucru duce la un anumit tip de atitudine față de persoanele de aceeași vârstă cu ei. Am văzut chiar uh, exemple în care adolescenți au uh, comis infracțiuni uh, în care victimele erau femei mai în vârstă. Practic, nu sunt obișnuiți să vadă femeile ca persoane, ca indivizi. Și este un uh, efect, un fenomen îngrijorător pe care îl putem observa în Italia de câțiva ani. Este chiar un fenomen care uh, este cuprinzător în uh, cultura italiană. Există un document care se numește Media și Uh, minorii, care este menit să protejeze minorii de uh, conținutul periculos uh, de, din mass media. Avem mari probleme pentru că dacă am respecta acest, aceste aceste prevederi, ar trebui, practic, să combatem 70% din conținutul uh, arătat la televizor. Deci, practic, suntem incapabili să combatem această problemă. De aceea avem nevoie de intervenții la nivel european. Și de aceea și această propunere de carte albă, care a fost uh, și foarte puternic dezbătută în Italia. Acest uh, document am vrea să îl actualizăm și să arătăm cum în Italia, de fapt, noi suntem în urmă. Uh, trebuie să dezvoltăm o cultură a drepturilor femeii pentru mass media, pentru că există o influență foarte puternică asupra comportamentului tinerilor. Iarăși, dacă ne uităm la publicitate, la uh, panouri publicitare de a, uh, expuse în exterior. Pot să vă spun că eu călătoresc prin întreaga Europa uh, datorită muncii mele și nu am mai văzut imagini atât de îngrijorătoare cum am văzut pe panourile publicitare din Italia imagini, bineînțeles, ce țin de femei. Uh, ceea ce uh, unora le-ar uh, provoca pielea găinii, în Italia este considerat ca fiind perfect firesc. Împreună cu Silvia Costa am lansat un apel către președintele Berlusconi cerându-i să intervină, cerându-i să ne ajute să elaborăm legislații în acest sens. Legislații care să abordeze relația între televiziunea de stat și guvern. Și am vrea să existe prevederi în această legislație cu privire la demnitatea femeilor. Este un aspect foarte important în Italia din punctul nostru de vedere. Și este necesar să schimbăm uh, direcția în care ne îndreptăm. Violența în rândul tinerilor nu este pur și simplu subiect de titluri. Am uh, analizat și statistici uh, cu privire la violență exercitată de tineri, uh, dar nu este vorba numai de acte violente, uh, e vorba și de delicte minore, uh, hărțuirea altor studenți, altor elevi și așa mai departe. Dar legile trebuie să apară și să rezolve lucrurile care se întâmplă în viața de zi cu zi ale oamenilor. Trebuie să efectuăm o serie de cercetări și cu privire la ceea ce numesc eu um, acte de microviolență. Nu trebuie să uh, analizăm numai uh, ceea ce ajunge în titlurile ziarelor uh, infracțiuni grave. Poate să fie și o violență verbală. De exemplu, faptul că li se spun uh, lucruri femeilor cărora nu li se spun lucruri care nu li s-ar spune niciodată unor bărbați. Să-i se spune, de exemplu, unei femei să tacă în timpul unei reuniuni, în timp ce unui bărbat nu i s-ar spune asta niciodată. Există și tipuri de violență subtile, latentă, tacite și sunt tipuri de violență care trebuie să fie aduse la suprafață și combătute. N-aș dori să utilizez prea mult timp, doamnă președinte, dar cred că trebuie făcu... există foarte mult de lucru pentru a analiza aspectele sociale, psihologice, chiar antropologice a tuturor acestor lucruri. Pentru că în spatele unui comportament violent există întotdeauna o cultură a violenței. Și asta este foarte strâns legat de stereotipul masculin, după părerea mea. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și sper că vom putea continua să cooperăm. Mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult, doamnă Mana, pentru contribuția dumneavoastră la dezbaterea noastră. Aș dori acum să-i dau cuvântul domnului Marco Perolini, responsabil cu politicile în cadrul Forumului Tineretului European în Belgia. Morning, everyone, and... Bună ziua tuturor! Bună ziua, doamnelor și domnilor! Vă mulțumesc pentru invitația adresată și mulțumesc doamnei Zaborska pentru documentul său de lucru și pentru prezentarea pe care a făcut-o. Aș vrea să fac trei sau patru observații în prezentarea mea. Mai întâi, aș vrea să vă explic de ce Există această legătură între delivența juvenilă și familie, dar uh, mie mi se pare că legătura este supraestimată în documentul de lucru și de ce uh, alți factori sunt subestimați în același document de lucru. De asemenea, aș vrea să mai vorbesc despre anumite acțiuni și anumite soluții la nivel politic. Mai întâi, din punctul nostru de vedere, documentul de lucru nu ține cont de influența factorilor de societal, precum discriminarea și excluderea socială și, de asemenea, nu ține cont de faptul că criminalitatea este impredictibilă, deci tendințele criminale a anumitor tineri nu sunt întotdeauna legate de factori predictibili. E adevărat că există o legătură între delinvența juvenilă și răspunderea familiilor, dar, cum spuneam, există și multe um, cercetări care arată că această legătură este um, oarecum um, exacerbată. Dar atunci când tinerii au fost victime ale discriminării și ale excluderii sociale, de exemplu, în um, Marea Britanie, Spania și um, Danemarca s-a arătat o legătură directă între cei care au fost uh, victime ale discriminării și excluderii sociale și uh, faptul că deci, aceste persoane apoi au devenit uh, delinvenți. De asemenea, s-a pus sub semnul întrebării între ce legătură există între delinvența juvenilă și tipul de familie din care provine un tânăr. S-a făcut un studiu asupra orașelor din nord-estul Regatului Unit, de exemplu în anul 2006, și s-a văzut că exista o legătură foarte slabă, nesemnificativă, între uh, tipul de familie și Um, frecvența cu care tinerii proveniți uh, din um, respectivele familii, uh, nu neapărat convenționale, făceau um, infracțiuni sau nu. Există, cum spuneam, alt factori care trebuie luați în considerare pentru a explica fenomenul delicvenței juvenile. De exemplu, sunt unele studii care analizează mediul, vecinătatea în care uh, trăiesc tinerii în uh, cartierele bogate există o rată mai mică a delinvenței juvenile decât în cartierele de la marginea orașelor cu <clears throat> probleme sociale și o rată mare a șomajului. Un alt lucru pe care doream să-l spun, această concentrare asupra răspunderii părinților este oarecum contradictorie cu dorința de a autonomiza uh, tinerii. Mai în toate țările um, europene se consideră că uh, tinerii pot să fie pedepsiți penal înainte de a ajunge la vârsta majorității, că e vorba de vârsta de 18 sau 21 de ani. Deci, cum spuneam, chiar dacă ei au 15 sau 16 ani, acești tineri pot fi pedepsiți penal, sunt considerați a fi răspunzători pentru actele lor, și în același timp li se cere părinților să aibă grijă ca copiilor să frecventeze o școală, să nu uh, aibă comportamente antisociale, dar uneori e greu să împaci acest lucru cu dorința de a, lăsa pe tineri să fie autonomi. S-au făcut intervi, uh, interviuri cu uh, tineri delinvenți care au spus că ei s-ar fi așteptat să fie mai aspru, pedepsit și uh, recadrat de către familiile lor, numai că acest lucru nu s-a întâmplat pentru că în ochii um, um familiilor lor uh, erau considerați a fi deja mari și uh, responsabili pentru actele pe care le comiteau. Documentul de lucru al doamnei Zaborska instrumentalizează Um, chestiunea egalității de gen, pentru că politica egalității de gen n-ar trebui să îi vizeze pe părinții copiilor, ci mai degrabă ar trebui să se ocupe de uh, inegalitățile, să spun așa, istorice dintre femei și bărbați, în general. Nu trebuie să stigmatizăm uh, diversitatea uh, familiilor Apoi să nu uităm și acele familii care pot să fie discriminate pentru că sunt atipice, ca de exemplu familiile uh, compuse din, dro- din două persoane din, de același sex. Dar, cum spuneam, nu există neapărat o legătură între uh, uh tipul de familie și uh, um, această tendință pe care o poate avea copilul de a deveni uh, delicvent. S-a vorbit apoi despre această violență masculină și fenomenul și uh, impactul uh, violenței masculine, fie exercitată de tată sau de, de un fiu, asupra delivenței juvenile în general. E adevărat, de asemenea, că de multe ori tinerii băieți și tinerii bărbați au tendința să fie mai degrabă infractori decât uh, fetele sau tinerile femei. Asta nu înseamnă însă că nu există și tinere delicvente și mai multe studii, dintre care unul din anul 2007, arată că, că 49% dintre tinerii, tinerile fete care fusese uh, uh, implicate în acest studiu comi, comiseseră un act violent uh, în timpul anului precedent uh, și 61% dintre băieți de asemenea, dar oricum 49% este deja un procent semnificativ chiar și pentru fete. Mai cred că rolul educației ar trebui mai bine pus în valoare în raport. Răspunderea părintească este văzută uh, numai din prisma uh, pedepsei, a sancțiunii. Dar eu cred că principala misiune a părinților este să educe și acest lucru ar trebui afirmat cu mai multă tărie educarea tinerilor este principalul mijloc de prevenire a delinvenței juvenile. E important să existe um, aceste posibilități de mediere, de uh, reconciliere, dar ar trebui să fie bine împărțite uh, sarcinile în cadrul familiei și știm foarte bine că de multe ori mamele au, joacă un rol mai important în familie, deci de aceea când se uh, fac medieri și reconcilieri, ar trebui să se acorde multă atenție la o împărțire echitabilă, cum spuneam, a răspunderilor în familii. Cum spuneam, fenomenul delinvenței juvenile este unul cu multe fațete și de aceea ar trebui să existe multiple abordări uh, și diferite politici care să fie concepute pentru a um, rezolva această problemă. Prin urmare, noi credem că ar trebui să se lupte mai mult împotriva stereotipurilor legate de un sex sau altul. Ar fi bine să se combată aceste stereotipuri și prin intermediul cartei din această perioadă 2009-2010 uh, și care a fost uh, menționată în raportul doamnei Figreedo, care a fost adoptat de Parlamentul European săptămâna trecută. Un alt domeniu în care am putea acționa este sectorul educației. Noi considerăm că ar fi bine să se includă în strategia Europa 2020 niște indicatori în ce privește abandonul școlar, um, durata școlarizării obligatorii, să se fixeze, prin urmare, obiective pentru a reduce uh, um, vârsta abandonului școlar și pentru a mări rata copiilor școlarizați pe o perioadă cât mai lungă. Pentru că, în general, delicvenții juvenili uh, uh, părăsesc foarte devreme școala și băieții au tendință să o facă uh, de două ori mai mult decât fetele. În strategia pe perioada 2010-2014 se vorbește despre lupta împotriva uh, diferitelor forme de discriminare, de lupta împotriva uh, violenței, a radicalizării, fenomenelor violente. Și, și aici ar trebui să se acorde educației un rol mai pregnant, pentru că în școli se poate face cu adevărat prevenire. pentru a împiedica pe tineri să se uh, scufunde în această atmosferă de uh, violență, trebuie ca ei să uh, poată să beneficieze de o deschidere a orizontului, a perspectivei la școală. Și în cadrul anului european de luptă împotriva sărăciei și a excluderii sociale, ar fi bine să se ia mai multe măsuri pentru a lupta împotriva excluderii sociale, mai ales în cartierele cele mai sărace, pentru că în aceste cartiere prevalența uh, delivenței juvenile este cea mai ridicată. Ar fi bine, de asemenea, să avem, ca să spun așa, o hartă a zonelor cele mai uh, dezavantajate și cele mai afectate de delinvența juvenilă pentru a îndrepta acolo atenția și ajutoarele noastre. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, spune doamna președintă, pentru această contribuție. Det här mycket mångfacetterade, mycket komplexa problemet. Cred că Uh, ni s-au descris niște probleme complexe, cu multe fațete și am auzit și diferite perspective. Așadar, toate acestea au fost o contribuție valoroasă la munca noastră în continuare în această comisie. Mulțumesc uh, oaspeților noștri și sunt convinsă de faptul că vor exista întrebări, astfel încât să putem merge în profunzimea acestor teme abordate. Dacă comisia este de față, aș dori să îi dau cuvântul. Dar se pare că nu este nimeni prezent, cel puțin uh, nu în acest moment. Bun, atunci uh, vor avea cuvântul membrii și membrele comisiei noastre și oricine altcineva Uh, dacă are întrebări, le poate adresa experților noștri. Dezbaterea și discuția sunt deschise. Așadar, dacă aveți întrebări sau comentarii, vă rog. În primul rând, aș dori să dau cuvântul doamnei raportor din umbră, Doamna Senisin, mulțumesc, doamnă președinte, stimate, stimați colegi. Îmi cer scuze pentru întârziere, dar avionul meu a avut întârziere. Mulțumesc pentru acest document de lucru. Înțeleg că este numai primul pas în uh, munca noastră. Eu sunt raportor din umbră pentru, acest, pentru grupul meu și sunt de acord cu raportorul când este vorba de consolidarea rolului familiei pentru combaterea delicvenței juvenile. Dar cred că ar trebui să avem o perspectivă mai largă. În documentul de lucru a fost abordat în mare parte aspectul financiar, standardul, nivelul uh, de trai al familiilor. Este Um, un, o perspectivă necesară, dar nu suficientă, pentru că infracțiunile tinerilor pot fi puse în legătură cu foarte multe alte aspecte. Nu ar trebui să avem o perspectivă îngustă, pentru că acest lucru ar submina importanța acestui document. Bineînțeles că familiile trebuie să fie obiectul uh, atenției noastre, însă nu putem spune că infracțiunile în rândul tinerilor au loc uh, numai în cazul familiilor monoparentale. Dacă un tată își bate soția și copiii, bineînțeles că violența va fi transferată de către copii la alte persoane. Și nu este adevărat că uh, în familiile uh, practic în cazurile de divorț, se creează automat uh, copii uh, violenți. Uh, rata de divorț în Europa este de 50%. Dacă în fiecare familie cu părinți divorțați am avea copii violenți, am avea de-a face cu un fenomen de nestăpânit. Pentru a micșora nivelul de violență în rândul tinerilor, ar trebui să adoptăm uh, politici multiple și ar trebui să ne schimbăm atitudinea față de violență. Dacă ar fi să acceptăm uh, vorbe precum cele pe care le avem în uh, Polonia, conform cărora uh, bătaia aplicată soției este o dovadă de iubire, Uh, nu putem uh, înregistra progrese. Așadar, aș dori să vă atrag atenția asupra unor aspecte importante pentru combaterea delicvenței juvenile. Și acestea sunt următoarele. O comunicare mai bună și exemple bune în familie. În plus, există probleme psihopatologice, cum ar fi abuzul sexual, dar și aspecte ce țin de drepturile sexuale și de reproducere ale femeilor. Datele statistice ne arată că o mare parte din tinerii uh, infractori sunt copii nedoriți uh, crescuți în familii în care nu li s-a acordat uh, iubire. Există mulți copii nedoriți uh, în multe locuri și violența este un fel de consecință naturală a acestui fapt. În cadrul politicilor noastre ar trebui să asigurăm acceptul, uh, accesul tinerilor la metode contraceptive moderne ca o cale de a evita sarcinile nedorite. Tinerele ar trebui să aibă uh, acces la astfel de metode pentru a preveni sarcinile nedorite. În multe țări există foarte multă ipocrizie și țara mea este una dintre ele, din păcate. Noi avem o lege antiavort uh, foarte strictă, astfel încât în mod legal au loc 200 până la 400 de avorturi anual, pe când aproximativ 200 de mii au loc ilegal. În 1996 s-a liberalizat legea, avortu legea avortului, însă Curtea Constituțională a decis că era împotriva Constituției uh, poloneze. Acest lucru nu era adevărat pentru că avem o Constituție similară cu cea a altor state europene. Însă, președintele Curții Constituționale a decis că o femeie gravidă ar, poate fi, uh, unei femei gravide îi se pot uh, încălca câteva drepturi civile fundamentale. Iată, această lege poate să fie uh, dezavantajoasă și poate să aibă efecte negative asupra tinerilor. Un alt aspect important este acela că valorile sociale nu sunt predate la școală. Cred că în documentul de lucru se numește, se menționează acest lucru, dar ar trebui să acordăm mai multă atenție formării profesorilor care ar trebui să fie în poziția de a răspunde la acte de violență din partea elevilor. Bineînțeles, pedepsele pentru astfel de uh, comportamente violente ar trebui să fie impuse în mod automat, astfel încât uh, și în același timp copiii ar trebui să fie învățați să aibă o perspectivă mai largă și să uh, accepte multiple perspective. Pe vremea când eram eu la școală, era ceva obișnuit ca băieții să tragă fetele de păr și era acceptat ca un comportament acceptabil. Fetele sunt tratate în mod diferit față de băieți uh, când este vorba de um, demoralizare, când um, fetele sunt judecate pe, când este vorba de activitate sexuală, la băieți nu se întâmplă acest lucru. Și toate acestea duc la un anumit tip de uh, comportament social. Când există violuri, uneori femeile chiar nu raportează aceste cazuri pentru că este umilitor pentru ele, pentru că uh, este, sunt șanse să fie întrebate dacă n-au avut cumva fusta prea scurtă și acesta a fost motivul pentru viol. Aceasta este atitudinea care există față de astfel de acte. Deci, bineînțeles că situația materială este importantă a familiilor, dar mai există și alte aspecte, cum ar fi uh, programele școlare și așa mai departe. În plus, acest document subliniază faptul că toate aceste politici sunt, uh, de la, sunt la latitudinea statelor membre. Dar Uniunea Europeană ar trebui să joace un rol chiar în cadrul principiului subsidiarității în unele state, în, din cauza lipsei separării între biserică și stat și din cauza uh, lipsei respectării drepturilor femeilor, guvernele nu impun astfel de politici. Și aceste lucruri sunt confirmate de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasburg. Cred că Uniunea Europeană, în limitele principiului subsidiarității, ar trebui să sprijine statele membre uh, ale căror guverne nu pot face față violenței familiale și delicvenței juvenile. Mulțumesc! Vă mulțumesc, doamna Costa, aveți cuvântul. Eh, grazie, Presidente. Eu mult mm, apprezzato sia mm, l'illustrazione... Mulțumesc, doamna președintă. Mm, am ascultat cu mare atenție intervenția doamnei Zaborska și a um, raportoarei din umbră și a experților. Aș dori să revin însă la esența subiectului nostru. Pentru că putem face un apel aici față de Parlamentul European și putem stabili mai clar uh, competențele pe care le avem în acest sens. Trebuie să analizăm mai bine zonele de risc și aș avea o întrebare. Uh, Este vorba despre două aspecte care figurează în raport, aspecte susținute de referințe la uh, studii internaționale. Pe de o parte, se vorbește acolo despre experiențele tinerilor, experiențele adolescenților, care, e vorba de experiențele de viață, deci, care uh, au o influență asupra pasivităților față de criminalitate sau față de tendința lor către, uh, către violență, către delincvență. Uh, Uh, se vorbește despre medii care pot proteja sau care pot cauza riscuri, familia, mediul social, uh, educația, bineînțeles. Foarte multe studii ne spun că există o legătură între abandonul școlar și atitudinile antisociale care riscă să conducă spre criminalitate. Această legătură a fost stabilită, de altfel, cu precizie. Apoi, în aceste descrieri generale, cred că lipsesc totuși câteva aspecte. În primul rând, educația de către um, um, anturaj. Pentru că există un efect de descurajare, aș spune, uh, a atitudinilor antisociale, care poate fi exercitat de activități, cum sunt activitățile sportive, implicarea în comunitate Anul viitor este anul internațional al voluntariatului, de exemplu, și al acțiunilor benevole. Așadar, există uh, activități specifice tinerilor care permit noilor generații să dezvolte o anumită autonomie, uh, o cultură care poate oferi un uh, echilibru mai bun uh, socio-psihic, uh, o cultură care este bazată pe generozitate. Uh, Raportorul a, raportoarea a vorbit și despre accentul necesar care trebuie să cadă pe familii, um, însă mm, cineva a vorbit despre stigmatizarea familiilor care ies din schema biparentală. Ei bine, nu, într-adevăr, trebuie doar să observăm contextul în care trăiește persoana respectivă, fie că e vorba de o familie tradițională sau de o familie monoparentală, iar politicile trebuie să țină cont uh, mai îndeaproape de dinamicile create în funcție de locul în care trăiesc adolescenții și tinerii. Nu e vorba de niciun element ideologic aici, ci de o luare în calcul a realității. Fără să arătăm cu degetul familia monoparentală, însă, ținând cont, așa cum spunea și colegul nostru, că din păcate uh, din ce în ce mai mulți copii provin din astfel de familii monoparentale și trebuie să ținem cont de asta în politicile noastre sociale, în politicile naționale și în politicile comunitare. Sigur, um, este vorba despre orientările generale pe care le furnizează Uniunea Europeană, pentru că până la urmă politicile despre care vorbim uh, aparțin statelor membre. Noi putem însă să furnizăm niște linii directoare, putem să insistăm pe accentul necesar pe realitatea reprezentată de familiile monoparentale. Sigur, pe, trebuie să punem accentul și pe condițiile de lucru ale părinților, pe programul de lucru zilnic, de toate acele aspecte care sunt legate de o familie monoparentală. S-a vorbit foarte mult despre criminalitate aici, în, în sensul cel mai larg al termenului, și aș dori să-i rog pe experți să fie mai minuțioși în ceea ce privește distincțiile pe care trebuie să le facem, să fim puțin mai, uh, să intrăm puțin mai în detaliu. Uh, vorbim despre criminalitatea organizată, unde tinerii sunt foarte puțin prezenți și apoi vorbim despre actele de hărțuire, uh, care sunt din ce în ce mai dese în țara mea, am fost consilier pe lângă Ministerul Educației și am lucrat pe Uh, proiecte de intervenție și schimburi de bune practici, pentru că actele de hărțuire nu țin încă de criminalitatea organizată, nu sunt încă o infracțiune în sine, dar au propria lor uh, funcționare. Uh, doamna Mana are dreptate când uh, vorbește despre modelul furnizat de mass media și mai ales de noile uh, mișloace mass media. Găsim aici o anticameră a culturii uh, pe care o transmitem noilor generații. Doamna președintă, dau cuvântul vicepreședintei comisiei noastre, doamna Matera. Mulțumesc, doamna președintă. Doream să-i mulțumesc, să le mulțumesc experților. Îi mulțumesc doamnei Nordborg pentru că a ridicat problema violenței bărbaților împotriva femeilor și stereotipurile care rezistă în timp. Îi mulțumesc pro- doamnei profesor Mala care a explicat situația din Italia. A vorbit despre contribuția mass media la acest proces. Mai ales în ceea ce privește imaginea femeii astăzi, sunt de acord cu doamna Mana. E adevărat că atunci când călătoresc în uh, regiunile italiene, uh, văd uh, panouri publicitare mm, extreme, le-aș numi. Fie că este vorba de o reclamă la fructe sau la cauciucuri de mașină. Uh, foarte des uh, publicitatea se, serve, se folosește de imaginea femeii. Am fost de asemenea foarte interesată și de prezentarea domnului Perolini, care a vorbit despre responsabilitatea parentală mm, în ceea ce privește minorii, educația lor și influența pe care poate să o aibă în uh, delincvența juvenilă. Și cum uh, spunea și doamna Costa, aș dori să tratăm puțin mai în detaliu această problematică, să intrăm în fondul problemei în cadrul uh, raportului doamnei Zaborska. Mi-aș fi dorit să abordăm acest subiect mai în detaliu, să facem sugestii practice legate de rolul pe care ar putea să-l exercite Uniunea Europeană uh, în materie de politici antidiscriminare, uh, favorizând egalitatea între bărbați și femei și uh, în combaterea delinvenței juvenile. Sper că vom avea ocazia să dezbatem despre toate aceste subiecte. În rezumat, sunt puțin dezamăgită, dacă îmi permiteți să spun asta, în orice caz o felicit pe doamna Zaborska și o felicit și pe raportoarea noastră din umbră pentru ceea ce au scris și ceea ce au uh, spus. Vă mulțumesc! Doamna președintă, mulțumesc, doamna Matera. Am uh, decis să iau și eu cuvântul pentru a-mi spune opinia. În primul rând, comisia noastră trebuie să țină cont de egalitatea de gen în procesul de elaborare a politicilor. Acesta este modul în care putem să transmitem un mesaj și în care putem să contribuim la combaterea excluziunii și a criminalității prin promovarea egalității. Aceasta este contribuția pe care o putem face la dezbaterea mai largă și le mulțumesc experților pentru că uh, sunt convinsă că am uh, avut parte de niște contribuții extrem de valoroase în această dimineață. Eu însă mi-am învățat mult mai multe uh, despre acest subiect, ascultându-i cu atenție pe experți și cu siguranță că voi uh, folosi din plin argumentele și punctele pe care le-ați susținut în uh, activitatea mea pe viitor. Și sunt sigură că a fost un exercițiu valoros uh, și pentru uh, raportoare. Acum, uh, citind documentul de, lucră, de lucru, văd că accentul cade foarte mult pe familie. În ceea ce mă privește, foarte des, am observat că ceea ce ne interesează este realitatea socială pe care o trăiesc diferitele grupuri. Uh, așa cum știți, um, există studii care au constatat că riscul implicării în uh, acte mm, criminale este mai mare atunci când persoana respectivă trăiește într-o stare de excluziune socială, într-o situație de excluziune socială. Contextul de viață este important, dacă e vorba de sărăcie, dacă e vorba de o lipsă de încredere în viitor, mm, dacă părinții trăiesc într-o astfel de situație, uh, ei bine, este foarte greu de văzut modul în care se poate insufla copiilor o atitudine socială favorabilă societății în astfel de circunstanțe și cred că este vital să putem oferi oportunități uh, tuturor să um, evităm marginalizarea, excluderea anumitor persoane care fac totuși parte din societate și um, trebuie să sprijinim mecanismele existente de combatere a sărăciei și excluziunii sociale. Aș avea o viziune diferită și, de, și față de problema familiei intacte și a familiei incomplete. Uh, Mm, din punctul meu de vedere, nici nu cred că există astfel de termeni. Fie că este vorba despre o familie monoparentală sau o familie cu părinți de același sex sau familii tradiționale. Ei bine, toate familiile au aceleași valori și este foarte important să uh, recunoaștem toate uh, formele posibile de creare a unei familii, pentru că uh, um, acesta este abordarea pe care ar trebui să o avem și vom continua acest exercițiu împreună. Pentru moment am o întrebare pentru experți. Foarte um, des atunci când um, se descriu riscurile de criminalitate legate de uh, uh, situația familiilor destrămate, uh, se uh, vorbește numai despre ce se întâmplă înainte de divorț, despre faptul că um, copilul respectiv a uh, fost martor uh, al unor acte de violență. Și atunci mă întreb ce este mai important pentru viața viitoare a copilului, faptul că a, a, a fost martor la acestor situații sau faptul că va continua să-și trăiască viața cu numai unul dintre cei doi părinți. Eh, văd că nu a mai eh, cerut nimeni eh, cuvântul și atunci sugerez să dăm din nou cuvântul celor trei experți invitați pentru ca ei să poată reacționa la diferitele contribuții și observații care au fost făcute în această dezbatere și eventual să facă adăugiri. Voi da acum cuvântul doamnei Nordborg. Thank you. Vă mulțumesc! A fost o sesiune deosebit de interesantă și cred că atât colegii mei experți, cât și uh, doamnele deputate au spus lucruri deosebit de interesante. Eu am să răspund mai întâi la ultima întrebare care mi-a fost adresată. Dacă știm dacă există vreo legătură între rata delicvenței juvenile și uh, um, evenimentele prin care a trecut uh, familia uh, respectivului delicvent. Răspunsul este foarte greu de dat. Multe studii se bazează pe datele statistice. Știm foarte bine că atunci când trăiești într-o familie monoparentală, care a fost întotdeauna așa sau care a, uh, a devenit așa în urma unui divorț, poate să fie un factor de risc. De obicei, când se fac uh, asemenea studii, uh, tinerii delicvenți sunt intervievați și atunci ei pot să spună dacă provin dintr-o familie uh, monoparentală sau nu. Deci acolo să spun că sunt uh, date factuale, sunt lucruri palpabile și așa se fac statisticile. Însă, atunci când nu pot fi uh, intervievate în direct aceste persoane care au intrat în acest angrenaj al delivenței juvenile, uh, e mai greu să știi exact uh, ce a cauzat această tendință spre violentă, violență. Ar fi bine dacă am avea și niște studii uh, care să se concentreze mai mult asupra specificității uh, sexului delicventului. Uh, sunt lucruri care caracterizează pe băieți și altele care caracterizează pe fete. Doamna Costa a întrebat dacă am putea să uh, dăm și mai multe detalii. Ce înțelegem de fapt prin criminalitate, prin uh, violență? Din punctul meu de vedere, orice formă de violență trebuie luată în considerare. Pentru că ne gândim atât la ver, uh, violența verbală, sexuală, fizică, până la uh, omucidere. și cred că și uh, în alte foruri s-a ajuns la această concluzie că există, să spunem așa, un plafon de toleranță, dar ar trebui să luăm în considerare până și actele cele mai neînsemnate, care pot să pară la început o glumă, dar care apoi se pot agrava și transforma în Uh, acte de violență mai serioase. De asemenea, atunci când o persoană a fost victima unei uh, violențe, trebuie să ne ocupăm atât de autorul acestui act, cât și de victima însăși, pentru că până și victimele, dacă nu sunt sprijinite, dacă nu se ține cont de stresul, de frustrarea lor, ele însele uh, ar putea să aibă dorința de a se răzbuna, de a-și face dreptate și să se transforme în uh, criminali la rândul lor. Da, cred că am să mă opresc aici. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, doamna Nordberg. Acum îi dau cuvântul doamnei Mana. Mulțumesc, doamnă Svensson. Vă mulțumesc pentru că îmi permiteți să revin la câteva raționamente pe care le-am enunțat și uh, vreau să răspund la întrebarea pe care ne-ați adresat-o dumneavoastră. Împărtășesc punctul de vedere al antevorbitoarei mele, și anume că trebuie să fie și mai multe studii, cercetări efectuate asupra relației dintre mediul familial și uh, delicvență. Dar din datele pe care le avem deja la dispoziție, putem să concludem că atunci când în familie au loc scene violente în mod repetat, există o probabilitate mult mai mare ca respectivul copil să reproducă aceste comportamente violente imediat sau într-un uh, uh timp, într-o perioadă ulterioară. Nu știu dacă uh, factorul de risc este mai mare în familiile monoparentale. Nu știu dacă în aceste familii uh, Există mai uh, multe uh, cauze, mai multe uh, motive pentru a se ajunge la scene violente. Ce știu este că atunci când mama a fost victima unor violențe, acest lucru afectează mult apoi comportamentul copiilor. Apoi, în ce privește rolul mijloacelor de informare în masă, a televiziunii mai ales, pot să vă spun că literatura științifică arată fără niciun dubiu că există o legătură directă între reprezentarea uh, violenței la televiziune și comportamentul agresiv al copiilor și primul studiu a fost făcut în 1956 uh, deja. A fost făcut de grupul uh, de la Himmelweis și se numea uh, Televiziunea și copilul. De atunci, Regatul Unit și Statele Unite și apoi și celelalte țări și îmi place să citez Uh, ce au făcut Canada și Australia. Deci toate aceste țări, în nenumărate rânduri, au pus în evidență cât de importantă este legătura dintre felul în care uh, este reprezentată violența la televiziune și comportamentele agresive a tinerilor uh, telespectatori. Și, prin urmare, pot să vă furnizez o mulțime de referințe bibliografice uh, um, la, care arată că există dovești științifice de netăgăduit asupra acestui fapt. Tocmai de aceea noi am vrut să, uh, să uh, elaborăm o carte albă care să vorbească despre influența televiziunii uh, și a a, uh, uh, um, altor mijloace media, inclusiv internetul, asupra comportamentului minorilor. Deci, cum spuneam, această legătură uh, este mai mult decât evidentă din 10 cercetări care arată că există o legătură dintre televiziune și comportamentele agresive, deci cel puțin una din 10 cercetări arată că această legătură este poate uh, cea mai, uh, cel mai mare factor de risc. Apoi, aș vrea să reiau această temă uh, în engleză family mainstreaming și anume faptul că contextul familial ar trebui să fie inclus în toate politicile care sunt promovate În document am văzut cu mare plăcere că s-a citat o experiență uh, pozitivă din Italia, uh, din localitatea Pistoia. Și cred că este o bună practică care ar putea să fie uh, împărtășită. Deseori, familiile se simt complet izolate și incapabile de a-și rezolva chiar și propriile conflicte interne. Tocmai de aceea am avea nevoie să existe această um, rețea de centre, nu neapărat foarte mari, chiar dacă sunt mici, de este să fie cât mai apropiate de familii pentru ca în aceste uh, medii să se poată întâlni familiile între ele și să se facă schimb de experiență între generații, să se um, arate faptul că generațiile uh, se, se pot întreajutora. Astfel se poate înfiripa un dialog eventual uh, uh, modulat de un animator, pentru că până la urmă este suficient ca uh, cineva să dea o mână de ajutor pentru a rezolva niște conflicte care păreau uh, de uh, neabordat. Da, e adevărat că televiziunea poate să joace și un rol pozitiv, mai ales dacă ar exista mai multe programe care promovează egalitatea de gen. Vă mulțumesc. Acum îi dau cuvântul uh, domnului Perolini. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să aprofundez ceea ce a spus uh, doamna Costa și antevorbitoarea mea. Cred că um, hărțuirea în rândul tinerilor este un tip de violență Um, și este considerat ca atare de foarte multe studii. Conform uh, legii egalității a Uniunii Europene, uh, este considerată și o formă de discriminare. Este un fenomen care ar trebui să fie combătut, însă, din păcate, la nivel european, nu există o protecție împotriva discriminării pe bază de gen în domeniul educației. Pe de altă parte, protecția împotriva discriminării pe alte motive în domeniul educației nu este asigurată de legislația europeană. Așadar, um, hărțuirea este um, lăsată pe din afara uh, domeniului de aplicare a legislației europene. Așadar, nu poate fi inclusă în ea poate fi inclusă în legislația uh, cu privire la discriminare, dar există totuși o, o lipsă în, uh, și anume, legislația în domeniul educației. În plus, am mai menționat în prezentarea mea strategia uh, pentru, strate pentru uh, egalitatea între bărbați și femei și legătura între uh, infracțiunile pro produse de tineri, uh, caracterul mai degrabă masculin al acestor uh, infracțiuni și impactul stereotipurilor asupra uh, uh, delincvenței juvenile. Cred că um, urmarea acestei strategii ar trebui să abordeze problema stereotipurilor de gen și în domeniul educațional. Chiar dacă competențele Uniunii Europene în domeniul educației sunt limitate, ar trebui să fie abordat acest subiect mai ales uh, abordarea stereotipurilor de gen în uh, programele școlare este ceva urgent. Această strategie este o politică europeană. Totuși, respectând principiul subsidiarității, ar trebui să se găsească o cale pentru stabilirea unor mecanisme uh, pentru combaterea stereotipurilor de gen în domeniul educației. Și apoi uh, ar mai trebui abordat subiectul violenței din interiorul familiei. Este o perspectivă foarte importantă pentru că arată faptul că, principi, că familia ca atare nu este o structură sfântă este o structură care um, poate să aibă defecte și lipsuri. Este important așadar să legăm această perspectivă de politicile uh, cu privire la violența împotriva femeilor. La nivel european se lucrează la, la proiectul de convenție pentru uh, împotriva violenței împotriva femeilor. Iată, există așadar mecanisme pentru a uh, lupta împotriva violenței. În plus, ar trebui să existe mecanisme pentru victimele violenței, pentru uh, copii, de exemplu. Um, va avea, uh, la, la ora actuală are loc o consultare pentru o nouă strategie la nivel european pentru combaterea violenței împotriva femeilor și cred că și în cadrul acestei uh, noi politici, uh, s-ar putea elabora o nouă strategie pentru a um, lua în considerare impactul violenței um, familiale asupra copiilor. Vă mulțumim foarte mult, spune doamna președinte. Aș dori acum să-i dau cuvântul doamnei raportor Ana Zaborska pentru a face unele observații de încheiere. Vă rog, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Este păcat că avem atât de puțin timp la dispoziție, pentru că, din câte am înțeles, au existat reprezentanții societății civile, al ONG-urilor, care ar fi vrut să participe la această dezbatere, dar nu mai avem timp pentru asta. Aș dori să fac câteva observații. În primul rând, aș dori să mulțumesc uh, tuturor experților și colegilor care s-au alăturat acestei dezbateri. Tot ceea ce am auzit astăzi va fi foarte important în munca mea la acest raport în viitor. În primul rând, unele aspecte ce țin de principiu. Este clar că uh, formularea de delincvență juvenilă este foarte largă Există foarte multe cauze pentru aceasta, dar și multe potențiale soluții. Întreg fenomenul ar trebui să fie abordat într-un mod cuprinzător. Dacă în fiecare raport pe care îl vom elabora vom aborda problema în mod larg, în mod cuprinzător, nu vom putea găsi o soluție. Vom sublinia diferite aspecte, dar nu vom putea găsi soluții con concrete. În 2007, Parlamentul European a adoptat un raport care se referea la rolul femeilor, a familiei și a societății în prevenirea delinvenței juvenile. Iată, un domeniu a fost abordat. În plus, în propriul meu raport de inițiativă, am încercat să subliniez politicile ce țin de uh, oportunități egale, astfel încât femeile și bărbații să își asume responsabilitatea pentru com- în combaterea uh, delincvenței juvenile. Aș dori să-i mulțumesc doamnei președinte, doamna Svensson, care a subliniat uh, importanța egalității uh, oportunităților este un document de lucru care se referă în mod concret la faptul că astfel de politici prevăzute de legislația europeană sau de legislațiile naționale ar trebui să ne permită armonizarea și recunoașterea uh, muncii depuse de bărbați și femei în cadrul familiei pentru a combate uh, delinvența juvenilă. Este păcat că ne-am referit la multe alte aspecte în prezentările noastre, dar nu ă, ne-am referit la politicile ce țin de șanse egale. Bineînțeles, trebuie să luăm în considerare studii. Există studii individuale elaborate de experți, de ONG-uri sau de instituții. Dar dacă veți analiza îndeaproape documentul meu de lucru, veți vedea că poate unele astfel de studii uh, sunt umbrite de opinii subiective. Și eu aș putea să vă enumăr câteva studii, um, eu am încercat, de fapt, să mă concentrez asupra unor studii elaborate de universități, studii oficiale, um, um, elaborate de universități uh, și de instituții, uh, astfel încât ele să nu fie subiective. Și am încercat să nu fac referire la astfel de uh, studii care ar putea să fie uh, uh, influențate de anumite ideologii, de exemplu. Domnul Pierolini spunea că ar putea să existe un conflict între îngrijirea acordată de părinți și autonomia de care au nevoie tinerii. Și eu cred din ce în ce mai mult că că ne confruntăm cu un paradox în Uniunea Europeană. Încercăm să privatizăm tot felul de servicii. Iar pe de altă parte, viața privată nu mai este atât de privată. Eu susțin Uh, viața și autonomia tinerilor. Bineînțeles, într-un anumit context. În plus, am mai auzit uh, referiri la diferite tipuri de familie. Însă, ce trebuie să vă spun este că familia nu este subiectul raportului meu. N-am încercat să uh, fac o selecție și să spun care tip de familie ar putea fi mai benefic pentru combaterea delincvenței juvenile. Mai degrabă, am încercat să subliniez în mod clar importanța abordării financi- economice. Am vrut să subliniez costurile ce țin de uh, combaterea și de găsirea de soluții pentru astfel de probleme. Este o abordare neutră din punct de vedere moral, pentru că ne referim la fapte date, la date pe care uh, le avem la dispoziție. Ultimul aspect la care doream să mă refer este cel ce ține de violența în sânul familiei. Suntem conștienți cu toții că este o mare problemă și, evident, suntem cu toții împotriva acestui tip de uh, violență. După părerea mea, aceasta este o problemă de exemplele de, pe care le au uh, copiii, exemplele pe care le urmează. Tatăl, de exemplu, dacă tatăl este violent față de soția sa. Însă este vorba și de respectul față de copii. Pentru că și, și de respectul copiilor față de părinți, pentru că copiii devin din ce în ce mai violenți chiar și față de părinții lor. Vineri, Consiliul Europei va vota un raport, o rezoluție cu privire la stereotipurile sexiste în mass media. Uh, Expertul nostru din Italia a vorbit despre asta. Această rezoluție condamnă ilustrarea femeilor în mass media ca obiecte pasive, ca obiecte sexuale. promovarea unei astfel de imagini în detrimentul imaginii femei ca mamă, de exemplu. Dacă dorim ca copiii să-și respecte mamele, nu ar trebui să adoptăm raport, un raport uh, al instituțiilor europene care uh, spune că portretizarea unei femei ca mamă este sexistă. Vă mulțumesc foarte mult, mulțumesc experților, mulțumesc doamnă președinte și mulțumesc tuturor celor care au participat la această dezbatere. Aștept uh, cu nerăbdare să cooperăm în continuare. Vă mulțumesc! fru Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Mulțumesc tuturor colegilor care au luat parte la o dezbatere foarte interesantă și, bineînțeles, multe mulțumiri oaspeților noștri. Vă mulțumesc că ați uh, contribuit la dezbaterea noastră. Acum continuăm cu ordinea de zi și ne pregătim pentru voturi. Atitudine de la Please take your seat so we can... Vă rog să luați loc pentru a începe votarea. Vorbim acum despre raportul privind integrarea socială a femeilor care aparțin minorităților etnice. Un raport pe marginea căruia am organizat o audiere în aprilie. Am avut uh, dezbaterea în comisie pe 3 mai. Raportoarea noastră este doamna Parvanova și îi voi da cuvântul pentru a face câteva observații înainte să trecem la uh, votare. Aveți cuvântul, doamna Parvanova. Mulțumesc, doamnă președintă. Uh, Aș dori să mulțumesc tuturor colegilor și raportorilor din umbră, precum și grupurilor politice, pentru că m-au uh, ajutat să elaborez acest uh, raport pe o temă foarte delicată. Știu că um, am avut o dezbatere foarte lungă, nu numai în acest mandat, ci nu numai în cadrul politicilor noastre, uh, nu numai în cadrul grupurilor noastre politice, ci în general pe această temă. Mulțumesc colegilor care au um, Uh, transmis amendamente. Uh, trebuie să vă spun că toate au respectat linia raportului și uh, acest lucru înseamnă că am lucrat într-un mod foarte pozitiv în această comisie, într-un spirit de colaborare. Am încercat să combinăm majoritatea acestor amendamente niște amendamente consolidate de compromis și mulțumesc raportorilor din umbră și coordonatorilor care ne-au ajutat să facem acest proces de includere a amendamentelor pentru a putea sprijini majoritatea propunerilor venite din partea colegilor noștri. Uh, sper că pe baza unui angajament puternic, pe baza unei atitudini pozitive, uh, va fi o ocazie pentru comisia noastră să aibă o poziție puternică în plen și să continue să lucreze foarte bine împreună. Vă mulțumesc încă o dată. Doamna președintă, mulțumesc, doamna Parvanova. Acum este momentul să continuăm cu voturile. Începem așadar cu amendamentul 60. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 61 pentru, împotrivă, nu este nimeni împotrivă, abțineri, se adoptă. 62 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4, un amendament oral, domnul Juvin. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să propun un amendament oral pentru a adăuga o referință la legislația statelor membre în ceea ce privește colectarea de date privind uh, apartenența etnică, un subiect foarte sensibil care în anumite țări este interzis, deci vă previn, vă propunem, ce scuze, să uh, spunem că uh, este necesar ca legislația națională să nu uh, împiedice statele să colecteze acest gen de uh, informații. Așadar, două cuvinte care trebuie adăugate la amendamentul 6 With the rules on the protection of personal data, je vous proposerai și v-aș propune așadar, doamnă președintă, să transformăm această frază States rules on the protection of personal data. Thank you. Any... Mulțumesc. Sunt obiectiv față de acest amendament oral. Atunci înseamnă că putem vota compromisul 4. Cine este pentru? Împotrivă. Abține se adoptă. Acum ne întoarcem la amendamentul 62, unde am, uh, avem o solicitare de verificare. Deci amendamentul 62. Votul s-a deschis. The vote is closed. Votul s-a închis. Se respinge. 10 pentru, 20 împotrivă. 62 se respinge. Acum trecem la compromisul 5. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul... Uh, nu, am ce scuze, acum trece la compromisul 6. Cine este pentru compromisul 6? Cu un amendament oral. Împotrivă. Abțineri. să adoptă. Compromisul 7. Amendament oral. Voturi pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. și șase. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Se respinge. Putem însă verifica. Votul s-a deschis. Se pare că grupul socialiștilor are un uh, vot în plus decât cele permise. Da? Votul s-a închis. Repetăm procesul. Votul s-a deschis. La amendamentul 86, votul s-a deschis. avem o continuare problema votului în plus de la grupul socialiștilor și democraților. Așadar, repetăm votarea. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. 16 pentru 15 împotrivă. 87. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 88. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 89. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 90. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 92. Un amendament oral. 92 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 8. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 93, 100 și 101 sunt identice, așadar le votăm pe toate trei pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 106 cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 113. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Se verifică. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. S-a respins acest amendament. Compromisul 11. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 12. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 71 Avem aici un amendament oral. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 124 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. O sută douăzeci și cinci pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. O sută treizeci cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 131 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 132 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 136 uh, pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 135 avem un vot pe părți. Prima parte, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. A doua parte este caducă. Și trecem la 134. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Se cere o verificare. Votul s-a deschis la 134. Votul s-a închis. Se respinge. Trecem la 137. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 138 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 141 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 140 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 139 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 143 Da, 143 spuneam. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 146. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 144 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 147 și 148 acum, care sunt identice, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 1, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Treisprezece acum, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 16, partea a doua, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă.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 împotrivă, abțineri se adoptă. 26 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 27 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Să verificăm. Amendamentul 27, votul s-a deschis. Votul s-a închis și se respinge. 28. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 29 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Verificăm la amendamentul 29. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se respinge. 30 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 31, nu, 32 și 33 acum, care sunt identice, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Se cer o verificare, votul s-a deschis la amendamentele 32 și 33. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. 34. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 35 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 36 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 37 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 38 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 39 pentru, împotrivă, abțineri, se, se respinge. Patruzeci pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 41 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 43 și 44 identice, sunt caduce însă. Uh, și trecem la amendamentul 45. 45. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 3 acum. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. amendamentul 53 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 54 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 54, 55, îmi cer scuze, pentru împotrivă, abțineri se adoptă. 56 pentru, deci 56 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 57 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 59 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și 3 Ultimul, cine se pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum trecem la votul final. Votul s-a deschis. one too much. for a social. Din nou un vot în plus la grupul socialiștilor. Acum însă este în regulă. Votul s-a închis. Și felicitări doamnei Parvanova. 21 pentru, nimeni împotrivă și 11 abțineri. Mulțumesc, doamna Parvanova. Felicitări! Vi går vidare i omröstningen. Continuăm votul cu punctul 10 de pe ordinea noastră de zi, respectiv dezvoltarea potențialului de ocupare a unei economii sustenabile. Este un proiect de aviz pentru Comisia de Ocupare. Am avut o dezbatere pe 3 mai asupra acestui punct și pe 11 mai era termenul limită de depunere a amendamentelor, au fost depuse 44 de amendamente. Autoarea avisului era doamna Brita Thompson și dacă vrea să facă câteva observații, îi dau cuvântul. Vă mulțumesc că mi-ați dat cuvântul, doamnă președintă. Este un raport, mai bine zis, un aviz asupra raportului doamnei Schröter în ce privește potențialul de creare de locuri de muncă într-o economie ecologică. Știu că pe viitor vom investi mult într-o economie mai verde. Nu am putut să ajung la un compromis, uh, pentru că amendamentele depuse uh, vizau lucruri foarte diferite. Deci nu e din cauza unui dezacord, ci pentru că pur și simplu nu exista un punct comun ca să avem amendamente de compromis. Vă mulțumesc, spune doamna președintă. Deci, haideți să trecem la votare. Amendamentul 11. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 12. Vot pe părți. Prima parte, cine este pentru, împotrivă, abține, se adoptă. A doua parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. A treia parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Vreți să verificăm? Deci, pentru a treia parte s-a deschis votul. aceeași problemă ca și mai înainte cu votul în plus. Nu, s-a rezolvat. S-a închis votul. Se adoptă 18 voturi pentru 13 împotrivă. Deci se adoptă a treia parte. Trecem la amendamentul numărul 14. A, nu, este caduc. 15, două, pe două părți. Prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, Da, îmi pare rău și acesta este caduc, spune doamna președintă. Deci trecem la amendamentul numărul 16. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 17. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 18. Pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 19. Pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 20. Pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. 21, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 22. Cine este pentru? Avem patru părți, deci văd pe părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A doua parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. A treia parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. A patra parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 24. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 23. Vot pe părți. Prima parte este caducă, deci trece. Deci reluăm. Amendamentul 23, partea a doua este caducă, deci votăm prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Verificăm. Amendamentul 23, prima parte. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Cu 16 voturi. Pentru. Douăzeci și cinci acum. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 27. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge.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 35 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 36 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm, verificăm 36, s-a deschis votul. S-a închis votul, se adoptă. 37, cine este pentru? Împotrivă abțineri, se adoptă. 38. Cine este pentru? 37. Verificăm. 37. S-a deschis votul. S-a închis votul. A fost respins. 15 la 15. 38. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 39. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 40. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Verificăm, verificăm amendamentul 40. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 41. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 42 este caduc. Trecem la 43. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 44. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Numărul 2. Cine este pentru? Împotrivă abțineri, se respinge. Verificăm amendamentul numărul 2. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Cu 16 voturi pentru. Amendamentul numărul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Numărul 3. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Numărul 4. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Numărul 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Numărul 6 este caduc. Trecem la amendamentul numărul 7. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Numărul 8. Vot pe părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă abțineri, se respinge. A doua parte, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm. Amendamentul numărul 8, prima parte, a doua parte, mă scuze, s-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Era a doua parte, a doua parte de la amendamentul numărul 8, spune președinta. Votăm încă o dată. Deci, amendamentul numărul 8, a doua parte, s-a deschis votul. S-a închis votul și este respins. 14 au votat pentru, 15 împotrivă. Și o abținere. Mandamentul numărul 9. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Și amendamentul numărul 10. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Acum votul final. S-a deschis votul. S-a închis votul. și felicitări doamnei Thompson. A fost adoptat cu 30 de voturi pentru și 1 împotrivă. Și mulțumim doamnei Thompson. Acum trecem la următorul punct. Avizul asupra Serviciului European pentru Acțiune Externă. Proiectul de aviz. Dar cred că doamna Cornelius vrea să facă niște observații înainte să trecem la vot. Doamna Brantner n-a putut să fie prezentă și doamna Cornelius va lua, va lua cuvântul în locul ei. Yeah, Mrs. Brandner uh, just had a, uh, a beautiful daughter. Doamna Brandner a născut o foarte frumoasă fetiță acum o lună, va reveni în septembrie și deocamdată o uh, înlocuiesc eu împreună cu colega mea Ulrike Lunacek. Ulrike este responsabilă cu negocierile numele nostru în Comitetul de Coordonare pentru Serviciul, Acțiun, uh, Serviciul European de Acțiune Externă, a reușit să introducă o propoziție uh, în document uh, care se referă la recrutare și care spune recrutarea se va face pe criterii de competență, dar respectându-se un um, echilibru între genuri. Am trimis un uh, mesaj foarte clar raportorilor Brock și Verhofstadt uh, conform căruia, prin care spunem că este foarte important ca echilibrul între uh, genuri este, trebuie implementat de la bun început în rândul personalului um, Serviciului de Acțiune Externă, pentru că altfel vom spune uh, mulți ani de acum încolo că nu este respectată dimensiunea de gen. Așadar, aș dori să vă rog să votați pentru rapoartele 4 și 5, care uh, sunt practic nucleul acestui raport și cu aceasta să transmiteți un uh, mesaj foarte clar domnilor raportori. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, doamnă Cornelison. Trecem la vot acum cu privire la acest aviz foarte important care se referă la o instituție cu totul nouă, un serviciu cu totul nou al Uniunii Europene. Și este foarte important ca de la bun început să fie inclus aspectul de gen. Să începem. Amendamentul 3 nu se votează pentru că nu se referă la toate versiunile lingvistice. Amendamentul 4. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la amendamentul 5. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 6. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 7. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. Numărul 8, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cine este, la, numărul 9, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 10, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Uh, amendamentul 1, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 11, pe două părți, Prima parte, cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. A doua parte, cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. Part, uh, amendamentul 2, cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. Votul final, votul este deschis. Se închide votul. Nu mă scuzați, a fost prea devreme, spune doamna președinte. De-abia acum se închide votul și este adoptat 29 pentru și o singură abținere. Felicitări! Uh, aș spune tuturor celor care lucrează pentru egalitatea de gen. Mulțumim și doamnei Cornelison. Då går vi till um, dagens sista... Putem așadar să trecem mai departe la ultimul vot de astăzi, care se referă la decizia Consiliului cu privire la orientările pentru politice de ocupare a forței de muncă ale statelor membre. Partea negativă este faptul că coordonatorii au decis în mai că amendamentele trebuie să fie depuse cu privire la aceste orientări la Comisia pentru ocuparea forței de muncă. 3 uh, iunie a fost termenul limită, iar acum noi voi, ceea ce vom elabora noi va fi numai un aviz pentru Comisia EMPL. Uh, dacă dorește cineva să intervină înainte să trecem la vot, puteți. Doamna Cornelison, vă rog, aveți cuvântul. Thank you. Um, yeah, I would like to say that... Mulțumesc. Aș dori să spun că este păcat că nu am avut o reuniune a raportorilor din umbră cu privire la asta, pentru că atunci când am elaborat amendamentele, am fost în fața unei uh, dileme dacă să propun orientări separate cu privire la gen pentru politicile de ocupare sau să încerc să uh, propun, să modific um, orientările actuale. Am, până la urmă am ales ambele abordări și cred că vom, fa- vom putea face același lucru față de Comisia pentru Ocuparea Forței de Muncă. Uh, Doamna Figueredo a prezentat și ea un amendament care se referă la uh, linii directoare separate cu privire la gen. Noi am încercat să atingem un compromis, am elaborat um, unele orientări separate, dar am elaborat și amendamente separate față de orientările deja existente. Nu cred că ar exista obiecții pentru a vota pentru toate aceste um, tipuri de amendament și, pen, și apoi am, am putea lăsa uh, Comisia pentru Ocuparea Forței de Muncă să aleagă uh, ce um, cale ar dori. Pentru că dacă votează împotriva orientărilor uh, independente, uh, orientărilor separate, ar putea rămâne în continuare amendamentele la orientările deja existente. Mulțumesc, spune doamna președinte. Mai dorește cineva să intervină? Cred că nu este cazul. Ba da, doamna Bauer, aveți cuvântul. Vă mulțumesc. Da, mă bucur de această abordare foarte riguroasă, dar trebuie să vă spun că am o, unele îndoieli. Ori trebuie să solicităm mainstreaming sau, respectiv ca genul să fie introdus în toate celelalte, preved- în toate celelalte documente sau cerem ceva separat, un document separat. Eu sunt în continuare convinsă că mainstreaming-ul este calea cea mai bună. Mulțumesc, spune doamna președinte, pentru părerea exprimată. Mai dorește cineva să intervină? Dacă nu, ar trebui să trecem la vot. Bun, trecem la vot. Amendamentul 14. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 16. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 17. Pe două părți.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 2. Pentru, împotrivă, abține, se adoptă. 3. Pentru, împotrivă, abține, se adoptă. 4. Pentru, împotrivă, abține, se respinge. 5. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Doriți să verificăm numărul 5? Votul se deschide. Se închide votul, este respins. Amendamentul 7. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 6. Pentru, doriți să verificăm numărul 7. Se deschide votul. Se închide votul și este respins. Amendamentul 6 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 8 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 9 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Numărul 10, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 11, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 12, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Numărul 13, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Votăm acum uh, documentul în totalitatea sa, votul final, așadar votul este deschis. Votul se închide și este adoptat cu 17 voturi pentru, 2 împotrivă și 12 abține. Mulțumim și felicitări doamnei Cornelison. So, now we have to finish. Då är vi framme vid punkten 13 på föredragningslistan. Cu aceasta ajungem la punctul 13 de pe ordinea de zi, pentru că ne-am încheiat um, sesiunea de vot. Cred că am avut o dezbatere foarte interesantă azi dimineață cu experții noștri cu privire la delicvența juvenilă și um, perspecti această perspectivă și egalitatea dintre bărbați și femei. Aș dori să mulțumesc tuturor celor care au contribuit la uh, această dezbatere de azi dimineață. Aș dori să mulțumesc colegilor, secretariatului și interpreților. După cum știți, ne vom reuni încă o dată înainte de vacanță, la mijlocul iulie. Vom avea atunci așadar ultima reuniune înainte de vacanța de vară pe care toată lumea o așteaptă cu nerăbdare. Ne revedem așadar în iulie. Vă mulțumesc!